Ok, friends, you are warmly welcome. Bună ziua, bun venit tuturor la reuniunea noastră. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Putem să adoptăm acest punct fără schimbări. Mulțumesc. Comunicări, la punctul 2. Regimul lingvistic. Toate limbile sunt disponibile, cu excepția limbii croate. Pentru mâine, vă comunic că dimineața o eurodeputată, doamna Moran Chartier, a invitat 20 uh, de invitați din circumscripția ei de la 9 dimineața până la 10 și jumătate. Vom avea o reuniune extraordinară în 24 mai și vă rog să luați notă de faptul că ordinea de zi este după cum urmează. Domnul vicepreședinte Dombrovskis va fi aici pentru dialogul, dialogul structurat și doamna comisar Tyson va fi prezentă pentru propunerea pentru autoritatea europeană a muncii după cum au solicitat coordonatorii în data de 15 martie. Schimbul de opinii va fi urmat de un vot în legătură cu uh, dialogul structurat și uh, un atelier în legătură cu Autoritatea Europeană a Muncii organizată de Departamentul Strategii. Așadar, asigurați-vă că veți fi prezenți. Uh, Punctul 3, adoptarea procesului verbal a reuniunii din 27 martie. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, digitalizarea și automatizarea, provocări pentru piața muncii și sistemele de securitate socială. Scopul acestei reuniuni este de a dezbate impactul digitalizării asupra economiei în general și asupra piețelor muncii în special există un grad înalt de incertitudine în legătură cu efectele concrete, există îngrijorări și speranțe totodată. Știm că dintr-un docu- într-un doc- document mult citat, până la 47% din locurile de muncă din America vor fi uh, automatizate în următoarele două decenii. Alte studii estimează că mai puțin de 10% din locurile de muncă pierdute din cauza automatizării. Uh, se vorbește despre polarizarea locurilor de muncă, unde um, locurile de muncă de mijloc, cum ar fi producția, sunt în scădere, în timp ce uh, locurile de muncă necalificate, cât și uh, supercalificate uh, cresc. Dar de asemenea și fenomene cum ar fi platformele sau economia de lucru Uh, ocazional, unde lucrătorii nu uh, au beneficiile de care se bucură angajații, cum ar fi uh, concedii medicale sau parentale. Toate aceste trenduri vor avea un impact asupra sistemelor de securitate socială europene. Audierea noastră va începe cu prezentarea unui studiu al STOA în legătură cu impactul noilor tehnologii asupra pieții de muncă și uh, asupra economiei sociale. Acestea fiind spuse, îi voi da cuvântul domnului Bernard Dax, care ne va face prima prezentare, însă el, din păcate, nu este prezent în sală. El a fost afectat de problemele cu zborurile de astăzi. Deci dacă sunteți gata, v-aș sugera să dăm cuvântul celor trei experți care și ei pot să intervină 10 sau 12 minute și sperăm că domnul Dax, care este pe drum, uh, ni se va alătura cât mai curând posibil. Acestea fiind spuse, îi dăm cuvântul domnului Samuel Engblom, director strategic și fost uh, consilier juridic la TCO, Confederația Suedeză pentru Angajații. Pentru angajați. Vă rog, rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și aș dori să mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru invitația de a participa la această audiere, pentru a împărtăși opinia organizației mele, CCO, TCO uh, reprezentăm 1,4 lucrători suedezi, milioane de lucrători suedezi. Uh, suntem una dintre uh, confederațiile sindicale în creștere cel mai rapidă. Da? Să vedem dacă funcționează telecomanda. Oh, thank you. Thank you. Uh, new technologies uh, affect... Noile tehnologii afectează piața muncii în două feluri. În primul rând, uh, provoacă schimbări structurale și, în al, al doilea rând, permit noi, nou, noi modalități de organizare a muncii și voi structura prezentarea conform acestor două teme. Dacă ne gândim la scenariile cele mai utopice, prevederile în legătură cu efectele digitalizării asupra piaței muncii sunt, pot să fie rezumate în felul, în felul următor. Se vor pierde anumite locuri de muncă, altele vor, fi, vor apărea și unele se vor uh, schimba. Cam asta spune studiul STOA. Viteza uh, schimbării va, va diferi în funcție de sector, în funcție de stat, și între, în funcție de companii. companie. Dacă ne uităm la digitalizare, nu trebuie să uităm că chiar dacă schimbările tehnologice sunt o forță foarte puternică și deciziile uh, politice vor uh, afecta rezultatul și adaptarea uh, rapidă a companiilor la aceste schimbări vor reprezenta un avantaj competitiv. Dacă ne uităm și la uh, sectorul public, la, se aplică aceeași regulă. Tehnologia poate să fie folosită pentru a uh, veni în întâmpinarea necesităților noi, nou apărute. De asemenea, Eh, aptitudinile și capacitatea de obținere a acestor aptitudini va fi de asemenea foarte importantă. Trebuie să ne gândim eh, la universități și școli, însă și la alte modalități de a dobândi aceste eh, aptitudini pentru cei care își pierd locul de muncă sau care au nevoie de formare continuă pentru a ține pasul cu schimbarea din propriul sector. Într-un sondaj pe care l-am făcut, care este relevant pentru piața muncii din Suedia, 4 din 10 lucrători consideră că nu uh, primesc suficientă formare pentru a face față schimbărilor tehnologice și cei mai îngrijorați sunt uh, nici persoanele tinere sau în vârstă, ci uh, de vârstă medie, persoanele cu calificări mai puține și cei cu contract uh, temporar sunt mai preocupați decât cei cu contract uh, permanent. Nu doar Eh, trebuie să ne gândim la aceste schimbări nu pentru, doar pentru a atenua consecințele pentru cei care își pierd locul de muncă, ci și pentru a facilita uh, schimbarea tehnologică. Dacă vrem ca oamenii să uh, salute schimbarea tehnologică și schimbările în general, trebuie să le acorzi oamenilor securitate. Dacă ne gândim la aceste provocări, există un mare potențial în negocierile publice și în consultările între lucrători și angajatori. Informarea și consultarea lucrătorilor înainte de implementarea acestor tehnologii are potențialul nu doar de a crește acceptarea și utilizarea mai bună a acestor mm, instrumente. Acordurile colective pot să fie utilizate pentru a, a formarea lucrătorilor și pentru asigurarea drepturilor lucrătorilor. De asemenea, um, acordurile și negocierile colective sectoriale pot să fie utilizate pentru a ajuta pe cei care își pierd locul de muncă. O OCDE a menționat în ultimul său raport uh, sindicatele suedeze uh, ca un bun exemplu și uh, instituții asemănătoare pot să fie uh, înființate în, uh, și în alte state. După aceea, partea a doua, aceste tehnologii uh, permit noi modalități de organizare a muncii. Uh, se permite coordonarea muncii care are loc uh, în afara limitelor tradiționale. Poate exista un nucleu de angajați permanenți care să poate să fie suplimentat de alții. Se poate chiar crea un model de afaceri bazat pe acest model pentru toate necesitățile. Deci digitalizarea este un impuls înspre uh, relații mai uh, temporare de muncă și uh, s-a menționat în acest sens munca platformelor pe platforme or, or, or, uh, asociată în special cu companii precum Uber sau Amazon. Marea majoritate uh, a acestor locuri de muncă nu au uh, de-a face cu Uber sau cu Fedora mare majoritate a acestor uh, ocupări sunt uh, îndeplinite de către femei în uh, domeniul restaurantelor, în domeniul retail sau în îngrijiri. Aceste um, joburi pot să fie anulate mm, foarte la scurt timp înainte, în funcție de cerere și se Uh, pot implementa și contracte de durată 0 ore și această parte foarte mare a uh, economiei de muncă, tipului de muncă parțială, le permite uh, companiilor să analizeze fluxul clienților și să ajusteze um, fluxul de lucrători. Aplicațiile smartphone poate, pot să fie folosite pentru a chema sau concedia sau elibera lucrătorii. Există companii cum ar fi Kronos, Iridian, Genesis și multe altele de care probabil că nu ați auzit. Nu uh, vrem să spunem că aceste companii sunt actorii răi de pe piață Însă această economie uh, uh, a muncii temporare arată destul de diferit dinăuntru comparativ cu ce vedem noi din afară. Și acum uh, ajungem la răspunsurile strategice la aceste schimbări. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că se aplică regulile actuale și că avem un mediu concurențial echitabil pentru toate companiile de furnizare sau de transport uh, sau de taxi. Uh, dacă ești o platformă, nu înseamnă că acest lucru poate să uh, îți dă dreptul să eviți regulamentele pe care trebuie să le respecte concurenții tăi. În al doilea rând, trebuie să folosim flexibilitatea categoriilor existente înainte de a ne gândi la introducerea a noi categorii. Trebuie să le folosim pe cele deja existente. Noi, Consiliul Angajaților uh, s-a dovedit capabil să se uh, adapteze schimbărilor de pe piața muncii. Organizația mea se uh, opune anumitor părți ale directivei serviciilor. În loc să introducem categorii noi, trebuie să lărgim domeniul de aplicare al legislației de muncă pentru a include pe lucrătorii uh, independenți care uh, participă la Dacă ne uităm la uh, regulile de sănătate și împotriva accidentelor, acestea trebuie să fie uh, aplicate și lucrătorilor care sunt coordonați de către angajator, dar fără să fie angajați propriu-ziși. De asemenea, educația trebuie trebuie să funcționeze pe presupunerea că o persoană are un loc de muncă permanent cu uh, un venit constant, ceea ce nu este cazul pentru acei lucrători care își uh, combină uh, lucrul ca angajat cu munca în calitate de uh, independent. În securitatea socială acest lucru ar putea să implice schimbarea cerințelor pentru calificări, schimbarea regulilor de eligibilitate pentru uh, asigurarea de șomaj, de exemplu, sau uh, concediu parental pentru a acorda protecție adecvată lucrătorilor. Uh, a celor care uh, consideră lucrătorii și angajații uh, că lucrătorii și angajații sunt toți independenți. De asemenea, și consultanții IT independenți trebuie să uh, Uh, poate să acceseze beneficii uh, de, care sunt aferente legislației muncii uh, pentru a putea face față acestei economii în caz de șomaj. Trebuie să acordăm asigurări pentru cei care nu sunt acoperiți de politica care a subscris angajatorul și, și în acest fel uh, putem să consolidăm poziția lucrătorilor dacă ne gândim la dimensiunea uh, actualizării și menținerilor aptitudinilor și în sindicatele pot să susțină uh, cursuri pentru membrii lor la un cost mai redus. Însă pentru a face acest lucru și pentru a contribui la implementarea cu succes a tehnologiilor în viața muncii, este important să ni se permită să îi organizăm pe acești eh, membri și să nu apară eh, obstacole practice sau juridice. Îmi închei aici prezentarea și vă stau la dispoziție dacă aveți orice fel de întrebări. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vom trece acum la următorul vorbitor. Domnul Dax, doriți să interveniți? Nu v-am așteptat, am început fără dumneavoastră și am dat cuvântul domnului Engblom, care trebuia să intervină după dumneavoastră, dar acum o să vă dau dumneavoastră ocazia să ne prezentați studiul STOA, pentru că de acolo am pornit discuția. Așadar, aveți 10 minute la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să prezint câteva dintre rezultatele studiului nostru. Îmi cer scuze pentru întârziere și avionul meu a întârziat, dar mulțumesc și colegului meu că mi-a preluat intervalul temporar. Așadar, la AIT, Institutul Austriac pentru Tehnologie, am făcut un studiu cu privire la influența noilor tehnologii asupra pieței muncii. Ne-am concentrat pe Uniunea Europeană și toată lumea știe că trăim într-o epocă revoluționară. Revoluția provenind din tehnologie. Există foarte multe tehnologii noi care apar, acestea oferă un potențial enorm de a schimba organizarea muncii, dar și de a schimba profesiile pe care le avem sau nivelul de ocupare din economie. Să vă dau câteva exemple. Complexul fabricii digitale sau uh, producției digitale, um, imprimarea 3D, care este o metodă complet nouă de a uh, crea lucruri, lucru care va avea un impact enorm asupra producției bunurilor de consum larg. Există un complex uriaș de uh, algoritmi de luare de decizie, in, inteligență artificială, softuri de big data și așa mai departe. Uh, programe care ne ajută să luăm hotărâri mai bune, pur și simplu, cu ajutorul tehnologiei. Avem roboți, avem uh, vehicule autonome. Nu știm care vor fi limitele acestor evoluții și există și inovații în domeniul reformelor instituționale. Mă refer aici la Bitcoin și tehnologiile blockchain. Deci nu e vorba despre o singură tehnologie, este un buchet întreg de, de tehnologii și cred că întrebarea la care toată lumea vrea răspunsul este care vor fi efectele acestor tehnologii asupra forței de muncă. Sincer, nu știu. Cred că discuția actuală poate să fie rezumată pe două planuri. Ce știm deocamdată? Impactul va fi enorm, dar nu știm în ce direcție, ce fel de impact va fi. Vom avea parte de un final fericit sau vom avea parte de un dezastru și dintre aceste două planuri nu știm care are predicțiile cele mai exacte. Ce am constatat în urma uh, documentării în literatura științifică? Cred că aceste două versiuni, aceste două scenarii au un lucru în comun, un numitor comun. Tehnologia va prelua mare parte din munca pe care o facem acum. Toate sarcinile de rutină, toată munca manuală, dar și munca de rutină de birou. Toate acestea vor fi afectate. Există șanse foarte mari ca acestea să fie automatizate prin inteligență artificială, cu ajutorul roboților și așa mai departe. Să vedem la ce ne putem aștepta. Un alt final posibil, uh, un alt rezultat posibil ar fi să apară ocazii noi, uh, ocupații noi. Oamenii își vor putea câștiga uh, existența de pe urma unor activități cu productivitate înaltă și care se bazează pe interacțiune personală. Deci lucruri pe care nu le pot face mașinile, roboții. Um, ATM-urile, de exemplu, bancomatele, uh, sunt un exemplu foarte bun pentru că băncile au mutat o muncă de rutină de la casierie și au pus-o pe seama tehnologiei. Deci, practic, muncile precum consultanța sau serviciile cu clienții vor rămâne în apanajul oamenilor. Deci acesta este un posibil rezultat fericit. Vom avea parte de productivitate mai mare, de creștere a veniturilor și, de asemenea, creștere economică alimentată de aceste noi tehnologii, ocuparea forței de muncă se va reprofila, nu vor dispărea profesii, adică dar ele se vor schimba. Poate unele profesii vor dispărea, dar multe dintre ele, uh, deși vor rămâne, se vor schimba. Să zicem că nu va ieși nimic bine. Am spus că mașinile pot să, roboții pot să înlocuiască oamenii la scară largă. de exemplu în sarcini administrative sau manuale, însă sperăm întotdeauna că vor apărea noi ocupații, noi meserii. Există persoane care cred că roboții se pricep mai bine la tot și că vor rămâne doar câteva, foarte puține uh, ocupații noi și foarte bine plătite sau că vor apărea. Acesta este scenariul negativ, pentru că asta înseamnă că vom avea un șomaj foarte mare. Multe persoane vor uh, alege profesii care nu pot fi încă automatizate, lucru care va face o presiune în jos pe salarii, va aplica o presiune în jos pe salarii și, firește, sistemele de, secur- de asigurări sociale vor fi și ele întinse la maxim pentru că ar urma să existe un șomaj foarte mare în baza acestui scenariu. Așadar, acestea sunt cele două scenarii. Unul este acceptabil, celălalt nu. La ce ne putem aștepta? Asta a fost una dintre, dintre întrebările studiului nostru. Ce putem învăța din experiențele anterioare și ce putem aplica din învățămintele trecutului pentru situația actuală? Această tensiune, acest conflict între noile tehnologii care distrug locuri de muncă, dar și creează locuri de muncă, nu e o situație nouă. Asistăm la asemenea scenarii încă din uh, timpurile Revoluției Industriale. Este un ciclu care se repetă și în trecut această cursă întotdeauna a fost câștigată de către crearea de locuri de muncă. Uh, deci cred că acesta este un motiv de optimism. Deci eu cred că scenariul optimist este mai realist decât cel pesimist. Also some, some, some, some, some factors which, which... Firește că există și câțiva factori care trebuie luați în seamă. Se poate crede Există voci care spun că de data asta lucrurile vor fi diferite pentru că acum avem internet la scară largă și um, internetul este mai răspândit decât tehnologia pe bază de abur sau electricitatea în trecut. Știm că aceste tehnologii au avut un impact asemănător ca cel pe care îl are internetul astăzi. Tehnologiile informației și comunicării sunt încă în creștere. Așadar, capacitățile acestor tehnologii cresc acum într-un ritm în continuare accelerat. Așadar, aceste tehnologii ne vor ajuta să facem lucruri în câțiva ani la care nici măcar nu ne gândim astăzi. Și mai asistăm la un fenomen. Multe chestiuni digitale pot să fie copiate, recopiate, reproduse, răspândite la un cost foarte mic. Deci aceasta este o deosebire între tehnologia, între economia digitală și celelalte forme pe care le-am avut până acum. Voi trece acum la politici înainte de a încheia prezentarea mea. Ce trebuie să facem? E evident. Toată lumea e de acord că, că, că trebuie să investim mai mult în formare, în învățământ. Dacă sarcinile de rutină vor fi preluate mai mult de uh, sisteme în viitor, trebuie să uh, ne concentrăm în politicile de învățământ pe competențele pe care mașinile nu le pot, pe care roboții nu le pot prelua. Apoi, cercetare și dezvoltare. Trebuie să investim de asemenea și în infrastructură Și, de asemenea, este foarte important trebuie să facem mai mult ca să impulsionăm antreprenoriatul în Europa, lucru care e neglijat în momentul de față. Dacă este să analizăm tehnologiile recente, a existat și un studiu recent cu privire la inteligența artificială, cred că Europa se pricepe foarte bine pe partea științifică, dar în acest domeniu există o lipsă, o carență de antreprenoriat, deci eu cred că aceste tehnologii trebuie puse în aplicare și trebuie aduse pe piață. Pentru că piața noilor tehnologii este dominată de americani acum și doar câteva companii mari europene uh, sunt prezente pe această piață. Aici voi încheia. Vă mulțumesc foarte mult! Președinta, vă mulțumesc foarte mult, domnule Dax. Acum voi da cuvântul domnului profesor doctor Valerio Di Stefano, de Stefano, care este profesor și cercetător la uh, Institutul pentru Dreptul Laboral al Facultății de Drept al Universității din Luva. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru invitația adresată. Am asistat la prezentări ca, privind aspectele cantitative a afectării pieței muncii de către noua tehnologie. În calitate de jurist pe dreptul muncii, o să-mi permit să vă spun câteva aspecte care țin de calitatea acestei transformări. Este un aspect uh, neglijat în dezbaterea purtată acum privind tehnologia și procesele de automatizare. Înainte de a începe prezentarea, aș dori să vă spun care sunt mesajele principale pe care doresc să le transmit astăzi. În primul rând, avem nevoie de transparență în modul în care tehnologiile sunt folosite și în modul în care inteligența artificială este folosită pentru a direcționa, monitoriza și disciplina forța de muncă. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un uh, sănătos uh, uh, dialog social privind gestionarea algoritmică a forței de muncă. În al doilea rând, așa cum a spus și domnul doctor Eng- Engblom, trebuie să depășim etichetele de ocupare actuale, să ajungem la garantarea accesului la drepturile fundamentale pentru toți lucrătorii. Nu mai putem prevedea derogări de la dreptul de a avea contracte colective de muncă și de a proteja doar lucrătorii tradiționali. Și, din nou, ce v-am menționat în prezentarea anterioară, trebuie să privim ocuparea ca, ca un concept flexibil trebuie ca conceptul de ocupare să fie re, uh, redefinit, tocmai pentru a nu exclude anumite categorii din, uh, din fața protecției sociale. Discutând despre uh, digitalizarea, de multe ori ne gândim la economia care funcționează pe diferite platforme online, locuri de muncă, pe internet sau locuri de muncă care depind de platforme pentru Uber și așa mai departe. Și un lucru foarte important și așa cum a menționat domnul doctor Engblom, deseori nu înțelegem că există alte categorii de lucrători care depind de platforme, lucrători uh, casnici sau uh, Uh, în domeniul îngrijirii uh, persoanelor care sunt neglijați și cred că acestor sectoare neglijate ar trebui să dedicăm o atenție mai mare. Deseori când discutăm despre muncă, activități care depind de anumite uh, platforme, persoanele sunt calificate ca fiind lucrători independenți, ceea ce nu le asigură anumite garanții, salariul minim, contracte colective de muncă, garanții privind garanții sociale. În multe cazuri este vorba de lucrători independenți care, prin intermediul unor platforme, au un acces asupra unor piețe. În alte uh, cazuri, noțiunea unui lucrător independent uh, este una pur nominală. Uh, pentru că nu, uh, persoanele respective nu au cuvânt de spus uh, când vine vorba de prețul pe care îl cer pentru serviciile lor. Tehnologia este folosită pentru a monitoriza modul în care își fac treaba sau uh, de a monitoriza timpul necesar pentru o anumită sarcină și noi, clienții, suntem cei care trebuie să dăm note serviciului de care ne-am bucurat și prin intermediul unui algoritm apoi Uh, lucrătorii respectivi sunt și disciplinați. Dacă clientul nu a fost uh, suficient sau dacă uh, perioada de timp pentru anumite sarcină nu a fost suficient de scurtă, atunci lucrătorul respectiv poate fi disciplinat prin excluderea de la viitoare sarcini sau și așa mai departe. Deci, sunt cazuri care disting această formă de muncă de forma de muncă tradițională a lucrătorilor independenți. Și am văzut că în multe cazuri, mulți lucrători, nu doar din Europa, dar peste tot de, uh, din lume, uh, se adresează în uh, instanțelor pentru a um, contesta statutul de lucrători independenți și pentru a fi considerați a fi lucrători angajați acest lucru are succes, uneori, alteori uh, nu. Există cazuri din Italia, din Franța, unde asemenea uh, încercări nu au avut succes. În multe cazuri acest lucru se bazează pe uh, faptul că lucrătorii au o flexibilitate noțională a timpului de lucru. Ce înseamnă acest lucru? În teorie, lucrătorii au posibilitatea de a alege când, dacă să lucreze, dacă și când să lucreze pe parcursul zilei sau pe parcursul unei săptămâni. În primul rând, eu aș spune că această flexibilitate este importantă, însă nu poate deveni un criteriu de excludere uh, de a prevedea derogări de la protecția uh, muncii. Dacă nu ai posibilitatea să stabilești prețul pe care îl ceri uh, clienților, dacă nu ai posibilitatea de a decide cum trebuie să-ți execut sarcina de muncă, de cât timp ai nevoie pentru sarcina respectivă de lucru, atunci nu ar trebui să fii uh, autoexclus de la pro, uh, protejarea, de, de la respectarea drepturilor fundamentale de muncă. De exemplu, dreptul de a avea uh, contracte colective de muncă și așa mai departe și de celelalte drepturi oferite de dreptul muncii. În al doilea rând, nu știm dacă flexibilitatea descrisă în așa fel este una adevărată. În multe cazuri nici nu știm modul în care uh, judecă un algoritm uh, un calendar flexibil. Dacă nu ești uh, dispus tot timpul, s-ar putea să fii penalizat de platforme care s-ar putea să ofere mai multe locuri de muncă sau sarcini mult mai ușoare celor care sunt dispuși tot timpul. Ideea este că nu știm dacă acest lucru se întâmplă, nu știm cum funcționează algoritmul respectiv, pentru că criteriile folosite de diferitele platforme de a, pentru a evalua performanța și pentru a distribui uh, locurile de muncă sau munca pe viitor nu sunt criterii publice. Și ajungem la mm, ceea ce spusesem inițial, transparența gestionării al- algoritmelor care să meargă dincolo de Uh, abordarea clasică a economiei bazate pe uh, platforme. Tot mai mult, chiar și în locurile tradiționale de muncă, tehnologia, algoritme sunt folosite pentru a determina ce uh, muncitori să fie angajați, ce lucrători să fie concediați, care sunt lucrătorii care vor fi promovați, cum le este măsurată productivitatea și acest lucru se întâmplă deseori în lipsa unor, unei transparențe privind criteriile respective. Uh, transparency on this, and the most reliable way of having transparency on this is to have social dialogue and collective deci, din nou, este foarte important dialogul social și transparența criteriilor folosită de platforme sau de angajatori pentru gestionarea forței de muncă. Negocierea colectivă a contractelor de muncă reprezintă în continuare cel mai solid instrument pentru a garanta această, această tra- Uh, transparentă. Pentru a ne asigura că această abordare colectivă, contractele colective de muncă pot să aibă un rol pozitiv, trebuie să depășim cadrul tradițional al acestor contracte colective de muncă, care nu trebuie să fie restrâns, să, să fie restrâns doar la uh, Uh, angajat, la lucrătorii tradiționali, dar și la lucrătorii independenți. În multe cazuri există obstacole legale. De exemplu, lucrătorii independenți nu pot să nu au acces la un asemenea drept pentru că uh, ar putea să fie uh, acuzați că fixează, stabilesc prețurile, ceea ce este interzis de dreptul concurențional și cred că ar trebui să regândim abordarea juridică pentru a face față provocărilor reprezentate de noile tehnologii. Și în fine, pentru că nu mai am mult timp la dispoziție, cred că trebuie să reflectăm pe marginea criteriilor care defin, definesc uh, o relație de muncă, și anume să fii tot timpul la dispoziția uh, angajatorului și uh, calendare flexibilă de muncă ar trebui să conteze tot mai puțin pe viitor. Pentru că dacă nu, angajatorii vor avea, vor avea acces la o mare masă de lucrători pe care îi pot mobiliza cu ajutorul tehnologiei, uh, posibilitatea lucrătorilor de a alege când vor lucra sau faptul că vor avea ore, un orar stabil de muncă, vor fi uh, vor fi subminată și uh, vor fi tot mai subordonați. Mi se pare un punct crucial pentru a ne asigura că progresul tehnologic se va, va avea loc în beneficiul societății în totalitatea sa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul doamnei dr. Gerlin Biskirchen, vicepreședinte Barul, Barul internațional Jai. Vă rog. Would like to thank you. Vă mulțumesc și eu uh, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a vă, vă vorbi aici. Am fost um, autoarea unui studiu în legătură cu uh, inteligența artificială și robotica și impactul uh, lor asupra locurilor de muncă, însă prin formare sunt jurist, deci mă voi uh, referi în special la aspectele juridice. În studiul nostru am constatat că digitalizarea afectează atât, atât munca calificată cât și necalificată în același fel. Dacă ne uităm la media, avem impresia că totul are de-a face cu industria și producția, sectorul producției, Însă 80-90% din lucrătorii din uh, Europa lucrează în sectorul serviciilor. În al doilea rând, studiul a constatat că vor fi noi uh, structuri ale companiilor, noi forme de muncă și o creștere a persoanelor uh, care lucrează independente. În al treilea rând, studiul a arătat că ar putea exista un risc de șomaj în masă după cum am făcut trimitere la studiul Osborne Fry din 2015, care spunea că 45% din uh, locurile de muncă vor fi eliminate. Există studii, studii mai noi, McKinsey în decembrie anul trecut, OCDE în martie anul curent, care ajung aproximativ la aceeași concluzie că, în medie, 50% din locuri de mun- locurile de muncă vor fi înlocuite de tehnologii noi și alte 20% din activități vor uh, fi impactate, uh, probabil în următorii 10 ani. Acestea sunt cifrele pe care ne-am bazat și nu sunt așa de dramatice, după cum a indicat antevorbitorul meu, însă, ca și măsură de precauție, aș spune că dacă două studii destul de serioase ajung la aceeași concluzie, putem să ne bazăm pe ele. În al treilea rând, studiul nostru a ajuns la concluzia că legislația existentă în statele membre uh, este în urma realității de pe piața muncii și uh, diferențele cresc din ce în ce mai mult între realitate și uh, legislație. Diferent, tehnologiile avansează exponențial și aș spune că eforturile legislative progresează doar incremental ceea ce este în parte datorat procesului legislativ, însă este un efect de nedorit pentru că timpul este limitat. Ne gândim foarte mult la efectele internaționale a ceea ce s-ar putea întâmpla și este interesant să vedem că uh, piața muncii a viitorului uh, este impactată de două uh, aspecte Uh, și anume capacitatea de uh, conducere în domeniul tehnologic și un cadru tehnologic care să guverneze uh, regulile deja existente și, în al doilea rând, educația. Este foarte interesant să vedem că Statele Unite, Silicon Valley, a preluat conducerea de asemenea Europa cu trendul dinspre statele nordice către cele sudice, însă două continente, Africa și America Latina, au rămas în urmă și nu există mare speran- mari speranțe ca acestea să uh, țină pasul cu schimbările um, care ne așteaptă. Dacă ne gândim la impactul global al digitalizării, este interesant să notăm că uh, statele cu costuri scăzute de muncă nu, mai, uh, nu vor mai fi competitive în viitor. Dacă ne gândim la industria textilelor, majoritatea acesteia este bazată în Bangladesh, China și Vietnam, însă se bazează pe muncă manuală care va dispărea destul de curând și asta va însemna că așa zisele uh, fabrici inteligente se vor muta înapoi în uh, uh, statele de origine și nu vor mai rămâne în China. Poate că sta, mm, acest lucru va continua uh, o perioadă, însă nu este un trend pe termen lung. Uh, studiul McKinsey din 2017 sublinează că procentul de activități deplasate este, va fi mai mare în unele state considerate bogate decât în unele state cu venit mediu sau în dezvoltare. De exemplu, China și India pentru următorii 10 ani au o perspectivă mai scăzută de a își pierde locurile de muncă datorită Uh, clase de mijloc în creștere și datorită necesității de construcții și servicii pentru această clasă de mijloc, în timp ce uh, state cum ar fi Uniunea Europeană, cele din Uniunea Europeană, Japonia și altele care au uh, o societate în, mai în vârstă, au o șansă mai mare de a-și pierde locuri de muncă în viitorul apropiat. Dacă ne gândim la aceste locuri de muncă, deja am făcut anumite remarci preliminare în legătură cu Europa, vom avea o polarizare, vom avea locuri de muncă ultracalificate care vor continua să crească și pentru muncile necalificate acolo lucrurile nu sunt atât de clare pe partea de producție, în automatizare se vor menține mai puține locuri de muncă. În ceea ce privește sectorul serviciilor, există discutabil. Unii vor spune că avem nevoie de uh, mai mulți oameni în uh, industriile de îngrijiri, însă pe de altă parte este un aspect cultural. În Japonia există foarte mulți uh, roboți în uh, casele de bătrâni care îngrijesc persoanele în vârstă. Nu știm încă care va, va, vor fi consecințele, pentru că este un lucru, un aspect cultural. Însă, uh, în sectorul serviciilor se va simți uh, o pierderea uh, locurilor de muncă repetitive care pot fi înlocuite de algoritmi. Asta se poate întâmpla destul de curând. Trebuie să fim conștienți de acest grup de uh, Uh, locuri de muncă de nivel mediu care vor putea dispărea relativ curând și că vom avea nevoie de un răspuns pentru soarta acestor oameni. Și dacă ne gândim la uh, aptitudinile perfecte pentru lucrătorul viitorului, uh, vom vedea rapid că cu introducerea algoritmilor și softurilor, această învățare a informațiilor pe care am experimentat-o noi va reprezenta, va rămâne în trecut. Trebuie să ne concentrăm asupra rezolvării problemelor, pe asupra gândirii logice, pe aptitudini non- Uh, tehnice care să uh, utilizeze dispozitive digitale și care să poată să uh, funcționeze într-un mediu în schimbare. Asta uh, înseamnă provocări foarte mari pentru sistemele educaționale, nu doar primare și secundare, dar și pentru sistemele educaționale ale muncitorilor uh, înșiși. Studiile spun că aptitudinile lucrătorilor ca, ale căror locuri de muncă vor dispare în viitor sunt cele care primesc cel mai, cea mai puțină formare la locuri de muncă. Deci acest lucru va trebui să fie rezolvat destul de curând. Dacă ne uităm, dacă ne gândim la structura companiilor, Uh, vom asista la schimbări dramatice. Vor apărea uh, noi termeni cum ar fi crowd workers, uh, lucr, o muncă participativă, inovare deschisă, o structură bazată pe matrice în loc de o ierarhie Uh, echipe de proiecte pe proiecte și nu decizii centralizate. Legislațiile noastre ale muncii sunt bazate pe uh, structurile vechi și nu uh, vor include cu ușurință aceste noi structuri. Și dacă ne gândim la deciziile centralizate, acum dacă Mm, creăm echipe pe proiecte, uh, avem uh, probleme cu legislația care solicită ca o persoană să fie responsabilă. Cred că finalul fericit care a fost menționat de antevorbitorul meu depinde de legislația de bună calitate și acestea trebuie să fie uh, uh legislație care anticipează și nu reacționează trebuie să ne referim la domenii specifice ale legislației care au fost uh, conturate în secolul 20. Trebuie să schimbăm uh, directiva timpului de lucru, trebuie să scurtăm, uh, să adaptăm perioada de odihnă de 11 ore, trebuie să ștergem clauza non-regresie din capitolul 23. În legislația muncii ar trebui să dăm statelor membre, știu că nu este domeniul dumneavoastră, să dăm uh, statelor membre uh, capacitatea de a uh, de a digitaliza munca sindicatelor și consiliilor de muncă. Trebuie să susținem uh, formarea la locul de muncă, în special pentru uh, angajații necalificați. O parte a fost uh, deja descrisă în studiul Universității din Leeds trebuie să se dea șomerilor anumite obligații Uh, sunt de acord cu majoritatea acestor drepturi în, în afară de uh, negocierile colective. Fiecare, toată, fiecare trebuie să uh, decide dacă vrea să fie membru de sindicat uh, și nu să fie o acoperire automată. În încheiere, trebuie să acționăm, nu trebuie să așteptăm ca tsunamiul să ne lovească deja. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Franca Salis Madinie, raportor uh, pentru Uh, Comitetul Economic și Social în legătură cu uh, rolul uh, acestei noi, acestui nou cadru de muncă digitalizat. Bună ziua, mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc comisiei dumneavoastră că mi-a dat ocazia de a interveni în numele Comitetului Economic și Social. Sunt din Franța. Din 2015, noi am uh, redactat câteva avize cu privire la impactul digitalizării asupra lucrătorilor, asupra muncii, dar și asupra societății civile. Vă amintesc că ce se reprezintă lucrătorii, patronatele, dar și organizațiile de consumatori și alți actori sociali. În primul rând, digitalizarea și inteligența artificială uh, sunt, la urma urmei, chestiuni uh, prin care se deschid și ocazii și riscuri. Oricum, comitetul nostru nu se opune acestor transformări. În al doilea rând, cetățenii europeni doresc o tranziție digitală corectă, echitabilă, bazată pe valorile fundamentale ale Europei, adică ocuparea de plină, progresul social, nivel înalt de protecție socială și reducerea sărăciei și inegalității. Așadar, aceste locuri de muncă mai digitalizate nu înseamnă că trebuie să fie mai uh, uh, precare, nu trebuie să fie redusă protecția socială, nu trebuie să existe și mai multe inegalități. Așadar, acesta este mesajul nostru. Europa trebuie să profite din plin de digitalizare. Dar pentru asta trebuie să poată conta pe un sistem de învățământ care funcționează foarte bine și se adaptează foarte bine um, noilor competențe cerute. Trebuie un dialog social permanent cu partenerii sociali și negocieri colective adecvate. Nu trebuie să uităm că și un sistem fiscal relevant adaptat este important. În ceea ce privește locurile de muncă, nu voi mai insista pentru că vor exista, au existat deja intervenții în acest sens, nu aș face decât să repet ce s-a spus. Oricum, reținem că există categorii mai vulnerabile decât altele în fața uh, noilor evoluții și lor trebuie să, ne dedicăm, să le dedicăm atenția noastră. și nici țările nu sunt expuse în același fel noilor uh, riscuri. Um, printre ele, Slovacia, Finlanda sau uh, uh, alte țări sunt foarte evoluate din acest punct de vedere. Există și aici mari disparități, după cum spuneam. Și, de asemenea, Există într-adevăr locuri de muncă automatizabile, dar asta nu înseamnă că se, va, se vor pierde locurile de muncă respective. Există foarte mulți factori de uh, voință politică, factori demografici, uh, de exemplu, uh, uzinele uh, care produc automobile în Germania. Acestea sunt mult mai automatizate decât în Franța, asta pentru că uh, în uh, Germania, în momentul de față, um, există o lipsă a forței de muncă. Asta voiam să spun că există diferențe mari între statele membre, există diferențe inclusiv de calificări, deci Europa trebuie să propună legislație care să susțină țările cele mai afectate. Apoi, educația, competențele și acestea sunt importante, dar într-un aviz care urmează să fie publicat cu privire la inteligența artificială, am propus trei piste pentru viitoarea legislație. Evoluții favorabile incluziunii, uh, nevoia de schimbare și restructurările necesare atunci când ele vor fi, bineînțeles, inevitabile. Ce, înse- ce înseamnă inteligența artificială favorabilă incluziunii? Să ne bazăm pe modelul țărilor de jos. Așadar, lucrătorii vor trebui să participe și ei, vor trebui să fie incluși la luarea de decizii în materie de uh, introducere de noi tehnologii. Ei trebuie să fie asociați acestui proces, trebuie văzut cum competențele lor pot să meargă mână în mână cu evoluția tehnologică și lucrătorii trebuie să fie în centrul acestui proces și să participe la îmbunătățirea acestuia. Pe asta înseamnă pentru noi uh, a fi favorabil incluziunii. Apoi, după cum s-a spus, există și principiul transparenței, echității și responsabilității incluse în pachetul Comisiei cu privire la inteligența artificială. Așadar, aceste principii trebuie să se aplice și pe piața muncii. Justiția socială, uh, egalitatea pe piața muncii, asta înseamnă că omul nu poate să fie lipsit de locul său de muncă. Știu că um, există situații în, uh, pe piața muncii în care omul nu mai controlează mașina, ci îi este subordonat. Să avem deci grijă să nu întârziem prea mult mai mult decât am întârziat deja uh, și mai bine să prevedem decât să încercăm să atenuăm apoi efectele negative. Gestiunea responsabilă a restructurărilor trebuie să deschidem posibilitatea persoanelor care își vor pierde locul de muncă, posibilitatea anume de a se reconverti, de a se uh, reforma din punct de vedere profesional. Există forme de dialog social inovatoare, de exemplu, dreptul la deconectare, prin care se recunoaște că uh, având în vedere dispozitivele pe care le folosesc lucrătorii, aceștia trebuie să fie non-stop supuși uh, uh, atenției presiunii din partea uh, angajatorilor, tot timpul trebuie să răspundă la mail-uri, să fie tot timpul conectați și așa mai departe. Există drepturi care trebuie să fie atașate persoanei, pentru că statutul lucrătorilor este din ce în ce mai puțin sigur. Uh, o persoană care uh, lucrează în mai multe locuri poate să aibă mai multe statuturi, deci contează ca de fiecare dată când acesta se schimbă să aibă drepturile sale atașate. Acesta mi se pare din nou un principiu foarte important. Apoi se pune și o altă problemă. În Danemarca s-a negociat recent un, o convenție colectivă cu o platformă digitală, o premieră. Iată, uh, Înseamnă că se poate. Uh, s-a vorbit despre, a fost vorba despre uh, sectorul public al proprietății și mm, iată că legislația, un exemplu de legislație care a ținut cont de noile forme de, uh, de muncă. Deci, din nou, să fim atenți la ce se întâmplă. Și sindicatele inovează, firește și tehnologia o ia înainte, asta este firesc, dar uh, iată că uh, publicul este din ce în ce mai conștient de ce se întâmplă și cred că inteligența artificială trebuie să fie în beneficiul sindicatelor pentru ca aceștia să-și poată reprezenta mai bine uh, lucrătorii. Mă voi opri aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări dacă aveți. Thank you. Mulțumesc! Dacă există membri care doresc să adreseze întrebări, e cam deprimant. Ce ne spuneți? Și eu mi-am notat câteva lucruri. va fi din ce în ce mai greu pentru oameni să obțină un loc de muncă și să-l păstreze. Pentru că tot timpul trebuie să te adaptezi la schimbare, trebuie să te recalifici în fiecare zi aproape. Această revoluție tehnologică pune foarte multă presiune asupra lucrătorilor. Am auzit de asemenea că legislația nu este la curent, nu a ținut pasul cu evoluțiile de pe piața muncii și cu tehnologia. Deci, va exista o discrepanță foarte mare între persoanele care sunt înalt calificate și persoanele care nu uh, sunt calificate sau au calificări uh, slabe. Uh, ți se va cere flexibilitate toată viața ta profesională, trebuie să-ți păstrezi atractivitatea tot timpul pe piața muncii sau dacă ești liber profesionist, trebuie să rămâi în formă pentru tine, cel puțin, pentru a-ți atinge obiectivele. Nu am intrat în detalii cu privire la ceea ce înseamnă evoluțiile tehnologice în materie pentru uh, domeniul fiscalității și așa mai departe. Dar e un peisaj destul de sumbru din câte văd. Discutăm aceste teme în această comisie și în alte comisii de aici din Parlamentul European și întotdeauna la fel se întâmplă. De fiecare dată când întrevedem o schimbare majoră, ne e teamă de ea. În același timp știm că generațiile mai tinere uh, se bucură de aceste schimbări. Așadar, cum putem merge mai departe? Ca ce soluții putem găsi ca cercetători, ca sindicaliști, ca parlamentari? Ce cale putem găsi pentru a îi încuraja pe oameni să aibă încredere în posibilitățile pe care le au? de a posibilitățile de a face parte pe deplin la piața muncii. Doamna Iungherius, și eu mă gândeam dacă nu cumva este vorba despre un scenariu negativ sau oare să fie vorba despre unul pozitiv. Asta cred că spune multe despre felul în care gândesc eu, gândesc eu că împart lucrurile pe categorii. Cred că, la urma urmei, este vorba despre un amestec. Pentru că impactul digitalizării va fi foarte mare și având în vedere studiile McKinsey și OCDE, se pare că impactul nu va fi chiar atât de mare. Deci, iată, mesaje amestecate în funcție de sursă, așa că mă întrebam Poate că e ca întrebarea aia cu oul și găina, care a venit primul. Cu toate noile măsuri tehnice nu trebuie să fii tot timpul sub supravegherea patronului. Deci poți să muncești în mod independent. Lucru care este un avantaj major, să nu ai tot timpul pe cineva care ți se uită peste umăr. Poate că chiar avem nevoie de mai puțin middle management, mai puțin supraveghetori. Principala mea preocupare este că digitalizarea întețește și mai mult această prăpastie, adâncește și mai mult această prăpastie între tehnologie și uh, dreptul muncii. Chiar se vorbea despre un tsunami care ne va lovi. Într-un fel, se, pot, se poate vorbi despre un mare avantaj economic. Putem folosi digitalizarea Dar există și scenariul în care lucrătorii nu mai sunt protejați, nu mai beneficiază de protecție socială, pentru că dacă un lucrător este considerat liber profesionist, atunci angajatorul nu trebuie să plătească contribuțiile sociale la fisc. Nu? Asta cade în sarcina liber profesionistului. Întrebarea mea este dacă există un uh, dacă există cu adevărat un avantaj economic atât de mare în recategorisirea lucrătorilor de la angajat la liber profesionist și la schimbarea implicită a modelului de afaceri. Și am observat această tendință, de exemplu, în cazul comportamentului, răului comportament fiscal al unei, unor corporații precum McDonald's. Și nu numai. Știind aceste lucruri, cum putem să prevenim acest tsunami? Și cum putem să forțăm cumva evoluția legislației muncii. Există o propunere europeană cu privire la I'm not getting this in my head, sorry. This, this, is, my, this is my problem. The proposal on trans... Pro propunerea cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, nu mi-aminteam cum se numește. Așadar, dacă este să da, e dacă ea este suficientă pentru a preveni acest tsunami, cum obligăm companiile care trag mari foloase de pe, de pe urma folosirii tehnologiilor să nu uh, lipsească lucrătorii de uh, drepturile lor sociale? Se poate face acest lucru la nivel de stat membru sau trebuie să facem acest lucru la nivel european? Yes, lots of questions. Please. Da. Vă rog să răspundeți. You raised a lot of points, so... Da, v-ați referit la foarte multe aspecte. O să încep cu ultimul aspect. Nu cred că propunerea existentă va rezolva problema acestei economii bazate pe platforme online, s-ar putea să rezolve problema unor relații de muncă precare, unde nu există drepturile cuvenite. Deci este vorba mai degrabă de rezolvarea problemelor trecute, nu despre orientare înspre viitor. Studiul Universității din Leeds ne, ar, ne se, se referă la necesitatea garantării drepturilor muncii la nivel european. Pentru ca drepturile să poată fi luate de la o platformă la alta, de exemplu. Pentru ca și drepturile să fie portabile, până la urmă, indiferent de platforma cu care colaborează dacă vă uitați la modelele din diferitele state membre, propunerile din Spania, din Regatul Unii, diferite state membre unde există anumite propuneri legislative, unde se spune că pe lângă drepturile sociale este vorba, se discută despre drepturile lucrătorilor. De exemplu, dreptul de a primi concediu sau de a primi un salariu minim. Nu știu uh, dacă este abordarea corectă, pentru că se stabilește o egalitate de șanse. Însă dumneavoastră v-ați referit la faptul că companiile s-ar putea să folosească aceste platforme pentru a obține o forță de muncă ieftină. Nu știu, poate trebuie să ne preocupe alt, alt grup de oameni. Exemplul meu tipic sunt casierii din, sau uh, șoferii de camioane UPS. Deci milioane de oameni care lucrează în sectorul retail sau în domeniul uh, logisticii, unde au apărut aceste tehnologii care au un impact imens și este vorba de locuri de muncă, milioane care vor fi vor fi uh, pierdute. Nu cred că șoferul de tir va deveni programatorul informatic de mâine. Deci uh, trebuie să anticipăm ce se va întâmpla pe viitor, să ne îngrijim tocmai de acești oameni. Uh, există niște, între ghilimele, specii precare, dar există și alte categorii de lucrători care sunt, uh, se află sub amenințarea de a-și pierde lucrurile de muncă și nu cred că pentru mine, cel puțin acest lucru, va fi o certitudine Mulțumesc, domnul Samuel Engblum. Vă mulțumesc. În primul rând, dacă este o poveste pozitivă sau una negativă. E bine, e o, o poveste, este ceva ce se întâmplă și dacă este să mă uit la estimările din partea OCD, 15% din locurile de muncă care vor uh, dispărea, alte 10-15% care vor fi transformate, ei bine, cred că aceste cifre nu sunt atât de diferite de cele la care am asistat și noi pe, pe viața noastră. Dacă ne uităm la istoria secolului 20, ce transformări au avut loc uh, după uh, al doilea război mondial, au avut loc niște transformări structurale profunde și a trebuit să le facem față. Și cu politicile corecte, cred că putem să facem față și noilor transformări. Acesta trebuie să fie obiectivul dezbaterii noastre. Și întrebarea care se pune nu este cum am putea să încetinim ritmul schimbărilor, ci cum putem să îi ajutăm pe oameni să țină pasul cu aceste schimbări. O parte a răspunsului este reprezentată de educație, de pregătirea profesională pe parcursul întregii activități profesionale. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că noile tehnologii sunt folosite astfel încât oamenii să aibă senzația că au un cuvânt de spus. Și revin la ideea consultării, uh, cultura de consultare care este atât de importantă în Europa și care ar putea să devină un avantaj competitiv pentru Europa. Apoi, dacă legislația muncii a rămas în, în urmă, cred că este o noțiune foarte periculoasă faptul că legislația muncii a rămas în urmă. Și o altă experiență din secolului 20 este următoarea. Legislația muncii ne-a a dovedit că poate fi foarte flexibilă și concepte cheie din legislația muncii, cum ar fi conceptul uh, lucrătorului, a dovedit că poate să se schimbe dacă societatea și economia se schimbă sau modul de organizare a muncii se schimbă și dacă uh, tot spunem că legislația muncii a rămas în urmă, poate la un moment dat chiar va rămâne în urmă, ci cred că trebuie să ne schimbăm puțin discursul, să înțelegem că și conceptele de care dispunem sunt suficient de uh, flexibile și nu trebuie să acceptăm uh, discursul, varianta prezentată de anumite uh, Uh, companii, de anumite societăți comerciale care au propriile dificultăți de a atrage capital, de exemplu. Uh, deci trebuie să privim cu o critici uh, variantele care ne sunt prezentate. Și apoi, când vine vorba de modelul de afaceri care se bazează pe excluderea lucrătorilor de la, de, de la anumite drepturi care li s-ar cuveni. Dacă plecăm de la distinția între lucrător angajat și lucrător independent. Taxarea contribuțiilor sociale, de exemplu, este un, este un aspect important, pentru că aici poți obține un avantaj economic imediat și prin asemenea modificări există oameni, există cazuri foarte clare. Dacă poți să angajezi pe cineva cu costuri mai reduse, vei profita de acest lucru. Deci trebuie să ne asigurăm că taxarea uh, contribuțiilor sociale, lucrătorii, uh, sunt egale între un lucrător angajat și un lucrător independent. Însă acest lucru înseamnă că un lucrător independent trebuie să se bucure de mai mult sau mai puțin aceleași drepturi. Apoi, ar trebui să acordăm atenție mai mare um, traiectoriei carierelor uh, lucrătorilor care sunt tot timpul la dispoziția Uh, angajatorului. Este doar o situație, o, un punct de plecare în cariera ta de la care ajungi la locuri de muncă mai stabile. Din păcate, uh, cu, se pare că cu cât ai contracte mai precare pe o perioadă mai scurtă de timp, cu, cu atât ești mai uh, ai, posi- ai posibilități mai reduse de a ajunge la un contract mai stabil, mai bine plătit. Mulțumesc! Mulțumesc! domnul profesor Valerio de Stefano, vă rog. Vă mulțumesc. I would first uh, say that we um, shouldn't expect to see uh, a... Mulțumesc. Nu cred că există un discurs în alb și negru, o lume în alb și negru. Întotdeauna avem această percepție că tehnologia nu face parte din viața noastră, că este separată și că, drept urmare, impactul poate fi pozitiv sau negativ. Ei bine, tehnologia face parte din viață. Impactul său poate fi unul pozitiv sau negativ uh, și legislația trebuie să o reglementeze, să o canalizeze pe o direcție pozitivă. Și ajungând la întrebarea despre cum am putea să convingem platformele să discute cu legiuitorii. În anumite cazuri, este evident că aceste platforme nu ar trebui să fie convinse. Orice societate comercială trebuie să respecte cadrul de reglementare existent și, da- și dacă anumite modele de afaceri nu sunt compatibile cu cadrul de reglementare, nu trebuie să le oferim stimulente pentru a se adapta. Ar trebui să argumentăm invers. Ei bine, anumite modele de afaceri au fost uh, construite astfel tocmai pentru a uh, evita uh, cadrul de reglementare pentru a nu respecta legile. Nu se întâmplă întotdeauna acest, uh, acest lucru. Este evident uneori că anumite societăți comerciale profită pur și simplu de forța de muncă mai ieftină pentru a-și reduce costurile afacerii. Pe de altă parte, eu nu cred că tehnologia va fi folosită doar pentru a deveni mai autonomi tehnologia poate fi folosită pentru a monitoriza mai îndeaproape performanța la locul de muncă. Se întâmplă nu doar în această economie bazată pe platforme, dar și la locurile de muncă tradiționale, unde au apărut dif- diferite uh, tehnologii, de exemplu, brățări digitale care urmăresc mișcările lucrătorilor sau alte aparate care îți detectează starea emotivă, de exemplu, dispoziția uh, și așa mai departe, ceea ce uh, poate fi un lucru bun, dar poate fi și un lucru foarte rău din punctul de vedere al uh, abuzării de datele noastre, abuzării datelor noastre cu caracter personal. Deci, reglementarea din nou ar trebui să prevină abuzuri și să permită folosirea potențialului uh, noilor tehnologii și mă opresc aici. Thank you, Mr. Roland. Domnul Roland. Deux aspects je, je souhaiterais évoquer ici. Două aspecte pe care aș dori să le menționez aici și care nu au prea fost menționate. Digitalizarea ne este prezentată ca fiind ceva natural că nu putem să facem, că nu putem decât să acceptăm uh, iarna, primăvara și că evoluția tehnologică este ca și uh, este într-un fel echivalentă. Eu cred că va, ar trebui să abordăm și uh, chestiunea alegerilor tehnologice, care mi se pare una fundamental politică și anume îi angajează, angajează este vorba de proiectul de societate în care ne aflăm, acceptăm uh, să fim conduși de uh, departe, uh, de, în legătură, în, indiferent cum. Văd într-o serie de întreprinderi oameni care poartă în permanență căști și care reacționează direct uh, conform unui algoritm la munca lor. Și nu este vorba de fenomene noi, există și uh, tehnologii mai simple în fabricarea de automobile, de exemplu, cu acești oameni mai maimuță, cum sunt denumi, denumiți eh, în franceză, care interacționează cu mașinile. Deci trebuie să eh, avem o dezbatere în legătură cu alegerea tehnologiilor și nu neapărat eh, doar în legătură cu adaptarea la aceste tehnologii impuse de undeva de sus. După aceea există și aspecte legate de riscuri și oportunități și cum putem să reducem riscurile și să beneficiem de oportunități, însă apare și chestiunea uh, locului omului, a lucrătorului în acest proces. Uh, ați uh, menționat din avizul CSE chestiunea posesiei activității de muncă. Uh, cum putem să implicăm muncă mai mult muncitorul în procesul de muncă? Există și diverse probleme de sănătate care uh, țin de acest lucru. Nu este vorba neapărat de burnout, există și alte elemente uh, care reprezintă cauzele unor noi boli la locul de muncă datorate acestei uh, situații de, a pier- de pierdere a senzației de includere și uh, Uh, lipsa uh, conștiinței de lucru într-un colectiv. Nu știu dacă ați abordat acest lucru în studiile dumneavoastră. Oui, vous avez raison. La, la... Aveți dreptate în ceea ce privește miza pentru societățile noastre, pentru oamenii politici, pentru partenerii sociali. Uh, Miza este să alegem în ce lume vrem să trăim și cui vrem să și ce rol vrem să atribuim mașinilor inteligente. Și în momentul de față nu cred că există o suficientă concertare și concertare în amonte în momentul în care se introduc aceste tehnologii. Eu consider că și din, de partea partenerilor sociali, eh, negocierea și dezbaterea nu este foarte satisfăcătoare. Nu există dialog social, ca să spunem așa. Și eu cred că există anumite rezistențe la mm, voința de reglementare. De exemplu, directiva în legătură cu condițiile de predictibilitate și de transparență a comisiilor de lucru. Am fost obligați să introducem o directivă pentru că negocierile colective au eșuat. Așadar, există aici o problematică care are ca și consecință faptul că noi nu suntem la înălțimea tradiției europene în ceea ce privește autonomia și negocierile colective pentru a reglementa um, munca și inovația. Bineînțeles că um, acum vorbim despre roboți uh, și de cei care ne iau locul, însă trebuie să ne gândim și la uh, impactul asupra sănătății, condițiilor de muncă. Ei bine, nu se ține cont suficient de acest lucru astăzi, nici în mod global și nici particular, pentru că întreprinderile, companiile nu sunt uh, aceleași și ar trebui să existe un soclu universal un soclu al drepturilor europene minime care să poate să fie îmbunătățit sau uh, uh, conform condițiilor. Deci, uh, noi am vrut să dăm un sens inteligenței artificiale și trebuie să vorbim de acest lucru pentru a vedea ce trebuie făcut pentru a orienta Uh, societatea de mâine. Și un loc central este uh, locul omului și relația omului cu mașina. Preconizarea pe care din avizul nostru este că omul trebuie să rămână la comenzi. Omul trebuie să poată să stăpânească mașina. Și acum când vorbim despre acele cutii negre, algoritmi care sunt generați fără să înțelegem foarte bine rezultatul lor. Așadar, eu cred că trebuie să-i formăm pe ingineri în etică pentru a ne asigura că mașinările construite vor fi în serviciul omului și al umanității, pot să uh, fie în beneficiul Um, unor persoane cu dizabilități, cu handicap motor, pentru a ne gândi la toate oportunitățile de diagnostic în domeniul sănătății. Ei, bineînțeles, există oportunități, însă trebuie ca noi să ne le controlăm și, după cum ați spus uh, foarte bine, domnule Rona, trebuie ca aceste oportunități să fie cunoscute la maxim și riscurile să fie atenuate. Pregătirea acestui scenariu înseamnă și pregătirea pentru lumea de mâine spre care evoluăm. Thank you, Valerio. Vă mulțumesc, domnul profesor Valerio de Stefano. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să revin la rolul posibil al reglementării pentru că, după cum a spus dumneavoastră, domnule Rola, uneori avem impresia că lucrurile se întâmplă de la sine și că nu avem posibilitatea de a interveni este un discurs legat și de această automatizare. Câte locuri de muncă vor fi pierdute, faptul că noile tehnologii introduse vor duce la pierderea locurilor de muncă și așa mai departe. Însă uităm noi, noi europenii că dispunem de anumite instrumente pentru a guverna, de exemplu, concedierile în masă și șomajul. Există o directivă privind uh, concede, concedierile colective care impune negocieri între uh, direcțiunea și reprezentanții angajaților, din punct, atunci când intervine auto, automatizarea, de exemplu, și așa mai departe. Este ceva pierdut din vedere. Niciodată nu discutăm de faptul că dialogul social poate fi folosit pentru a obține o mai bună guvern, uh, gestionare, guvernanță a automatizării. Și de asemenea, cred că putem să îmbunătățim transparența modului în care sunt automatizate locurile de muncă și despre mod, a modului în care ne asigurăm că tehnologia este folosită spre binele tuturor și nu doar pentru a-i uh, monitoriza mai îndeaproape pe lucrători și pentru a-i monitoriza într-un mod mai strict. Și dacă nu vom face acest lucru, oamenii se vor uh, teme de tehnologii vor refuza să accepte uh, modificări, mod, schimbările, ceea ce va afecta până la urmă productivitatea lor. Deci este crucial să înțelegem care sunt beneficiile unei bune reglementări, uh, pentru că astfel tehnologia va putea să ne îmbunătățească viața și nu vom, vom avea doar o perspectivă uh, negativă. Mulțumesc, domnul Engblum. Mulțumesc. Ați formulat o întrebare foarte bună. Dacă, este, dacă suntem nevoiți să acceptăm tehnologia, desigur nu. Pentru că oamenii încă sunt stăpânii tehnologiei, pe de altă parte. Dacă este să ne uităm la un continent cum este Europa, trebuie să recunoaștem faptul că tehnologia este unul din elementele care ne permit să fim cât mai competitivi și astfel să creăm bunăstarea, avuția care ne permite să purtăm o viață uh, bună. Deci există multe argumente pozitive pentru tehnologie, însă trebuie să înțelegem cum dorim să reglementăm această tehnologie. Trebuie să evităm reglementarea tehnologiei în sine, ar trebui să, reg- să reglementăm mai degrabă rezultatele. Dacă este să ne gândim la folosirea inteligenței artificiale în procesele de recrutare. Discriminarea în recrutare este uh, guvernată de o lege europeană, nu este permisă. Uh, și dacă un angajator folosește un instrument în procesul de recrutare și dacă instrumentul respectiv, algoritmul respectiv discriminează oamenii, nu ar trebui să fie permis. Dacă este să ne uităm la normele de uh, siguranță și sănătate la locul muncii. Există uh, pre, uh, preocupări uh, legate de modul în care, de, de, de momentul în care uh, Um, nu mai interacționezi cu un director, ci cu un instrument uh, digital, atunci relația și atitudinea ta în relația respectivă este una diferită. Știm cât de important este pentru un manager să fie apropiat de uh, angajații săi și care sunt efectele pozitive și pentru angajați. Deci nu trebuie să ne gândim la tehnologie dintr-o perspectivă mitologică. Întotdeauna în spatele tehnologiei se ascunde o, o persoană și angajatorii, oamenii sunt cei care folosesc tehnologia și trebuie să ne asigurăm că nu se pierde responsabilitatea. Un angajator nu trebuie să se poată ascunde în spatele, în spatele uh, tehnologiei. Uh, nu pot folosi un, acest pretext în relațiile pe care le au cu uh, angajaților, cu lucrătorii. Deci, mentalitatea europeană cred că ar trebui să fie una pozitivă vis-a-vis -vis de progresul tehnologic, pentru că acesta ne poate asigura bunăstarea pe viitor. În același timp, cred că trebuie să folosim aceste instrumente unice pe continentul european pentru, regl- pentru a reglementa modul în care este folosită tehnologia, așa cum ne explica prea bine uh, Valerio în ultima sa intervenție. Mulțumesc, domnul Dax. Mulțumesc. Aș dori să spun și eu că sunt de acord cu colegii mei. Tehnologia nu este ceva care pică din cer, este rezultatul acțiunilor oamenilor. Deci tehnologia este creată de oameni. Aș dori însă să vă atrag atenția asupra unui alt aspect care este un, o deficiență a, discu, a discutării tehnologiei, a noilor tehnologii. Cred că există o lacună cognitivă din acest punct de vedere, pentru că, pe de o parte, putem să percepem sau să se spun multe despre pierderile potențiale locurile de muncă și așa mai departe. Deci putem să ne facem o imagine destul de clară despre locurile de muncă care vor fi pierdute. Uh, studiile menționate astăzi, Fray Osborne și alte studii. Însă aceste studii nu ne spun nimic, absolut nimic, despre locurile de muncă care s-ar putea să fie create de noile tehnologii. Nu ne spun nimic despre ce uh, putem să câștigăm de pe urma acestor noi tehnologii. Mi se pare că este această lipsă, um, carență uh, cognitivă. Nu avem nicio idee despre cum va arăta viitoarea economie care s-ar putea să fie câștigurile din punctul de vedere al ocupării aduse de uh, noua tehnologie din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fim prea pesimiști. Trebuie să fim precauți, desigur, însă nu avem motive să ne uh, temem. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați uh, încheiat uh, v-ați încheiat intervenția astfel pentru că am avut uh, impresia că am avut o dezbatere foarte deprimantă, însă cu această atitudine, cred că este mult mai ușor să discutăm detalii și să nu discutăm fantezii de viitor, ci să avem planuri concrete de viitor. Și acum aș dori să vă mulțumesc pentru că am putut asista la această dezbatere și acum o să, o să predau ștafeta domnului uh, Roland, care va prezida următoarea parte a, a reuniunii noastre. Ok, donc je propose tout de suite de... Bun, vă propun să începem imediat. Suntem de fapt, în continuarea mizelor discutate astăzi. Deci, într-adevăr, vorbim despre protecția socială a lucrătorilor în uh, aceste platforme de muncă, este foarte importantă. Ca și Comisie pentru Ocupare am uh, solicitat un studiu în acest sens. Este un studiu consistent cu uh, intervievarea a 50 de experți. Avem acum un instrument de bază care ne permite să avem uh, câteva recomandări în ceea ce privește protecția socială a lucrătorilor într-un sector în plină creștere în economia noastră. Deci vă propun să-i dăm cuvântul uh, imediat autorilor studiului domnului Christopher Ford, precum și Mark Stewart. Îi propun domnului Ford să intervină imediat. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta concluziile noastre astăzi. Este vorba de un studiu în legătură cu condițiile de ocupare în economiile bazate pe munca prin intermediul acestor platforme care oferă oportunități pentru lucrători, flexibilitate, după cum s-a sugerat și un potențial pentru noi locuri de muncă. Însă au existat și semne de întrebare în legătură cu situația lucrătorilor în această economie, că statutul lor juridic nu este foarte clar, Și, prin urmare, au existat multe discuții dacă acești lucrători sunt acoperiți de schemele de protecție socială. Am încercat așadar să înțelegem mai bine situația împreună cu colegii mei. Am încercat să examinăm această situație. Câteva din aceste provocări au fost eh, recunoscute într-o serie de inițiative comunitare. Comisia Europeană a eh, adoptat o inițiativă, o inițiativă în legătură cu accesul la protecții sociale a lucrătorilor angajați prin asemenea platforme. În plus, există un proiect de raport în legătură cu transparența condițiilor de lucru care uh, vrea să uh, rezolve problemele de uh, lipsă de acoperire în cazul acestor contracte și protecția împotriva condițiilor de muncă precare. Pentru a înțelege cum a evoluat acest, această economie în ultimii ani, s-au existat multe, multe speculații în legătură cu rolul tehnologiei am asistat, uh, am uh, urmărit aceste dezbateri, însă cel mai important uh, ne s-au părut beneficiile și provocările și implicațiile din punct de vedere al protecției sociale. Um, Comisia Ocupare și Afaceri Sociale a făcut un studiu, unul dintre cele mai, cele mai mari în legătură cu munca pe platforme. Uh, Amazon Mechanical, Crowdflower și Micro, Microworker au uh, am făcut și uh, am intervievat și actori implicați în multe state, în opt state Uh, membre, Bulgaria, Danemarca, Spania, uh, au fost incluși reprezentanții ai sindicatelor, angajatori, uh, cei care participă în diverse platforme la această economie colaborativă. Și primul lucru, înainte de a trece la concluzii, să înțelegem mai bine definițiile utilizate sunt mulți termeni folosiți pentru a ne referi la aceste tipuri de muncă. De obicei se aude despre economia colaborativă, economia colaborativă este folosită în sens pozitiv, Economia temporară este folosită pentru a indica precaritatea și nesiguranța acestor forme de muncă. Noi uh, am ales un termen mai, termen mai nou, neutru, economia prin platforme, uh, care include muncă la cerere, mm, cum ar fi Uber, Deliveroo, includem și uh, uh, angajații uh, Amazon și mai de, și servicii electronice. Deci uh, includem o serie din uh, așa cele ce se numesc uh, locurile de muncă la cerere și colaborative. O, în jur de 40% din populația Regatului Unit au câștigat bani la un moment sau altul în, dintr-un asemenea loc de muncă și o economie partajată, non-bazată pe motivații economice reprezintă o reprezintă 1 până la 5% economie bazată pe împrumuturi și așa mai departe însă ă, acest tip de economie crește destul de rapid. Ă, câteva imagini aici. Una ă, rezumă constatările studiului nostru am uh, intervievat 12.000 de lucrători din aceste platforme. Primele trei puncte sunt printre cele mai importante beneficii menționate de oameni ca avantaje ale muncii în această economie tip platformă. Unii au uh, menționat ca avantaj uh, venitul suplimentar uh, față de un alt loc de muncă, după aceea Uh, capacitatea de a lucra de acasă, 75%, și acești lucrători au uh, citat uh, capacitatea de a lucra de acasă, de asemenea flexibilitatea în timp, a, flexibilitatea temporală a acestui tip de muncă, 76%, Următoarele trei puncte sunt problemele potențiale. Uh, am pus o serie de întrebări în legătură cu satisfacția în legătură cu acest tip de muncă și exista o satisfacție foarte scăzută cu nivelul de plată. Uh, bineînțeles că există multe diferențe în ceea ce privește timpul pe care îl petrec oamenii în aceste economii, însă pentru mulți plata era relativ scăzută și am, mulți suplimentau venitul din alte locuri de muncă prin aceste joburi. Un sfert din cei intervievat au spus, doar un sfert au spus că sunt satisfăcuți cu nivelul de plată și chiar mai puțin, 20%, erau satisfăcuți de perspectivele de carieră. O constatare interesantă a fost că în timp ce mulți foloseau acest tip de muncă pentru a-și su- suplimenta venitul, un sfert erau mm, în dependenți de munca prin aceste platforme. Am folosit uh, o tehnică uh, pentru a-i uh, introduce pe respondenți în categorii utile și am identificat trei grupuri de muncitori pe platforme bazate pe aceste clasificări. În mijloc avem beneficiari moderați. Majoritatea acestora aveau un alt loc de muncă în afara jobului prin platformă. Depindeau moderat de munca prin această platformă câțiva treceau prin uh, dificultăți financiare, cam o treime din aceștia. Uh, aveau probleme cu banii în fiecare lună. O treime din ei partea din stânga aveți în categoria celor uh, care participă ocazional, 95% aveau un alt loc de muncă, depindeau în mică măsură de această muncă și doar 27% uh, treceau prin dificultăți financiare. După aceea aveam pe cei care uh, depind, depind în mare parte de acest loc de muncă. Depindeau de muncă prin platforme, cam 6 din 68% și peste jumătate dintre ei, 55%, aveau dificultăți financiare. Pentru a încheia, am subliniat câteva dintre provocările pe care le impune acest tip de economie și aici sugerăm că există un risc înalt de precaritate. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o parte din acești muncitori depind uh, în mare parte de, de aceste platforme. Aceștia uh, sunt mult mai pu- puțin acoperiți de protecție socială pentru că nu au un loc de muncă standard și puținele forme de protecție socială uh, la care aveau acces uh, depindeau de platformă. Acești lucrători erau excluși de la protecție socială și erau excluși efectiv prin uh, venitul pe care îl uh, obțineau de pe urma acestei uh, munci ocazionale. Acolo unde protecția era disponibilă pentru lucrări, lucrători, această protecție era disponibilă datorită locului de muncă standard din afara platformei sau datorită dreptului ca cetăț- drepturilor cetățenești. Din păcate, pentru mulți lucrători, locul de muncă pe care îl aveau în uh, economia obișnuită era și el uh, nesigur. Și un sondaj ne arată că dacă anumiți lucrători aveau beneficii de pe urma acestor locuri de muncă, aceste uh, beneficii erau și ele destul de precare. Considerăm că acest lucru uh, prezintă provocări pentru protecția socială. Agenda socială ar îmbunătăți situația acestor lucrători. Noi am spune că avem nevoie de o reformă a serviciilor de securitate socială Uh, pragurile de venit minim sunt problematice pentru multe persoane pentru că le barează accesul la drepturi sociale. Uh, faptul că lucrătorii se deplasează de la un loc de muncă către altul înseamnă că nu beneficiază de măsuri standard de protecție. De asemenea, asigurarea unui statut cu drepturi de bază pentru toți ar fi util, uh, ar fi și de asemenea o inițiativă utilă pentru ca lucrătorii, angajații și cei care nu au statutul de angajat pe obișnuit să aibă dreptul la uh, anumite, să aibă anumite drepturi. Am revelat o serie de diferențe în funcție de țară în ceea ce privește statutul și drepturile de bază, exista protecția de bază care putea fi suplimentată prin regulamente și legislații naționale. Ideea principală este că avem nevoie de mai multe uh, date și că agențiile naționale statistice trebuie să adune aceste date și să introducă proceduri pentru a se asigura că platformele furnizează informații în legătură cu activitățile lor pentru a putea fi colectate date în legătură cu aceste activitate și felul în care aceasta, această activitate afectează statutul lucrătorilor. Există și potențialul ca lucrătorii să fie reprezentați printr-o serie de mecanisme, sindicate, Uh, intermediari cooperative. Există o serie de exemple în legătură cu felul în care aceste noi tipuri de, uh, tipuri de muncă au dus la tipuri noi de reprezentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a prezenta studiul nostru și așteptăm comentariile sau sugestiile din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru acest uh, studiu. Trebuie să spun că vorbesc și în numele unui coleg care a fost foarte implicat în acest subiect. În bucur acest studiu pentru că divă și pentru a și este încă dificil să evaluăm, este foarte important să în dezbaterile cu comisia când ni se spune că nu se cunosc uh, dimensiunile fenomenului. Deci dumneavoastră ne ajutați să umplem această lacună în uh, numele studiul arată necesitatea de a avea acțiuni pentru a contura dezvoltarea acestor economii bazate pe platforme într-un mod durabil și complexitatea diverselor tipuri de uh, platforme. Companiile care participă la acest, uh, acest tip de economie sunt uh, la fel de diferite ca și cele care sunt în economia obișnuită obiectivul de reglementare ar trebui că ar trebui să asigurăm aceleași drepturi și obligații care să se aplice tuturor actorilor. Companiile din economia pe plat, prin platforme nu ar trebui să poate să își minimizeze contribuțiile și să eludeze standentă la noile realități de muncă și să ne asigurăm că legislația viitorului va include mod- modele noi și flexibile de muncă. Însă, noi am merge chiar un pas mai departe și am cere o directandă de se aplică acestui tip de economie. Un studiu Uh, de care, la care face referire colegul meu este un studiu Frederick F. H Stiftung care arată că trebuie să avem cu felul în care ar trebui să arate acest uh, proiect de directivă. Studiul mi se pare cam reticent în a solicita o legislație la nivel european. Poate ne puteți spune de ce, a doua problemă ar fi în legătură cu problema clasificării relațiilor de muncă, pentru că aceasta este centrală pentru protecție. Majoritatea lucrătorilor sunt au, lucrători independenți. Povarea dovezii, până la urmă, cade asupra lucrătorului și poate că ei sunt uh, în poziția cea mai slabă în această relație de muncă și o actuală este mm, de bază este un contract de muncă, deci să inversăm situația și să nu punem uh, povara dovezii sarcina probei asupra lucrătorului, ci asupra platformei platformei cât și al lucrătorului. Această presupunere juridică da acestor lucrători modalitatea necesară de a-și apăra drepturile. Întrebarea ar fi, credeți că este o soluție realistă și ați dezbătut uh, acest lucru în contextul studiului și poate chiar la nivel mai general cât de departe, cât de mult va îmbunătăți situația socială a lucrătorilor în economia bazată pe platforme și cum uh, se va putea introduce această schimbare a sarcinii. Da, platforme. Cum putem ameliora această situație? Voi, noi ca grup de cercetători am purtat foarte multe dezbateri cu privire la câteva dintre aspectele pe care le-ați menționat legat de clasificarea juridică și legat de reacțiile pe care le-ar putea avea Uniunea Europeană. Expertul nostru